So welcome and let me begin. Bun venit! Aș dori să încep cu adoptarea ordinei de zi, punctul 1. Aș dori să vă informez că avem uh, câteva schimbări propuse la proiectul de ordine de zi. Punctul 15 de, ora, de la ora 16 urmează să fie amânat. Punctul 6 trebuie să fie tratat înainte de punctul 5. La 19 va fi examinat un act delegat uh, după punctul 3 și un litigiu va fi tratat după punctul, punctul 13. Dacă nu sunt obiecții la această ordine de zi, o considerăm uh, adoptată cu aceste modificări. Aș dori să vă mai informez că această reuniune este transmisă pe internet, cu excepția părții cu ușile închise și că uh, timpii sunt uh, pur și simplu indicativ, deci uh, s-ar putea să se uh, modifice de-a lungul acestei reuniuni. La punctul 2, la comunicările președinției, nu am uh, nicio comunicare de făcut deocamdată, deci putem continua cu punctul 19. Este vorba de un act delegat care amendează un uh, regulament uh, cu privire la uh, depozita. Raportoarea este doamna Hautala. De câte am înțeles, propunerea este să nu aducem obiecții. Doream doar să vă informez. Și deci continuăm cu punctul 4 de pe ordinea de zi, misiunea de la Montpellier informarea privind această uh, misiune. Îmi revine plăcerea de a vă informa uh, că tocmai ne-am întors din această misiune la Montpellier. Ordinea de zi astăzi este destul de îndelungată, deci uh, voi fi destul de sucint. Madi Delvo, Virginie Rozie, care, apropo, e chiar din Montpellier, împreună cu mine am uh, vizitat uh, centrul de promovare al uh, Uh, afacerilor din această regiune și uh, așa numitul incubator uh, IT din Montpellier. Ne-am întâlnit cu reprezentanții startup-urilor care fac studii cu privire la inteligența artificială. Mesajul pe care l-am primit din partea lor e că au nevoie de un cadru de reglementare pentru, foarte clar pentru afacerile lor. Faptul că nu există deocamdată reguli cu privire la uh, inteligența artificială, uh, pune bețe în roate dezvoltării acestor start startup-uri. Reprezentanții acestor companii ne-au spus că lipsește uh, coordonarea a intereselor europene în uh, forurile internaționale. De exemplu, au menționat uh, procesul de standardizare care are loc în, la ISO, unde uh, dezbaterile sunt uh, dominate de către reprezentanții SUA și China. Uh, experiența pe care am acumulat-o în această misiune sublinează faptul că e nevoie să reglementăm, mai ales în domeniul pentru care raportarea este Madi Delvo. Mulțumesc foarte mult! Doamna Delvo nu este în sală. Nu știu dacă doamna Rozier dorește să adauge ceva. Se pare că nu. Uh, dorește cineva să ia cuvântul cu privire la această dare de seamă? Se pare că nu. Deci continuăm cu punctul 6. Examinarea amendamentelor cu privire la protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului Uniunii Europene. Raportoare este doamna Rozier. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să încerc uh, să mulțumesc uh, colegilor raportori alternativi și celorlalți colegi pentru contribuții. 670 de amendamente au fost depuse la acest text, unele care propun schimbări importante pe care aș dori acum să vi le prezint succint. Aș dori să vă prezint și punctul meu de vedere cu privire la aceste amendamente. În ce privește temeiul juridic, avem nouă astfel de temeiuri juridice care se uh, adaugă bazei juridice existente, eu mi-aș dori uh, să avem o cooperare cât mai orizontală și mai eficientă, deci uh, n-aș avea obiecții față de la o extindere a sferei de aplicare a textului, dar bineînțeles că poate ar fi bine să nu bulversăm prea mult echilibrul textului și să studiem Uh, consecințele acestor uh, adăugiri de la caz la caz, dar cred că e un temei juridic uh, care se referă la drepturile lucrătorilor articolul 153, care ar trebui să fie adăugată ca temei juridic la text. În ce privește obiectivele, sunt de acord cu grupurile politice care au introdus amendamente care uh, pun protecția persoanelor în centrul preocupărilor noastre, ne referindu-se doar la uh, Uh, protecția persoanelor care semnalează încălcări ale drepturilor Uniunii Europene. De altfel, uh, acesta este textul uh, raportului, protecția persoanelor în general. Și voi depune amendamente uh, uh, pentru protecția uh, persoanelor care uh, și-au terminat contractul, articolele 120-123. Mi-aș dori ca agenții publici să fie acoperiți uh, de către acest text. Eu nu împărtășesc uh, ideea din amendamentele 248-249, în care se vorbește de bună, uh, de, de pentru că s-ar uh, slăbi poziția uh, avertizorilor de integritate. Eu cred că ar trebui să ținem cont de pertinența și de uh, încălcările drepturilor acestor persoane care. Deci, uh, revelația de exemplu, ar trebui să fie suficientă pentru a justifica acțiunea persoanei respective, indiferent de motivațiile care au mânat-o. Știm că întotdeauna sunt foarte complexe, la fel ca și natura umană, de altfel. La fel, în propunerea sa, Comisia a avut dreptate, uh, mergând uh, mai departe decât protecția salariaților. Eu n-aș dori ca din această protecție să fie exclusă anumite categorii de persoane, precum acționarii sau Uh, cei care fac parte dintr-un uh, comitetul de conducere al unei uh, întreprinderi. Trebuie să ținem cont de faptul că avem nevoie de o sferă de aplicare cât mai vastă. În ceea ce privește sfera de aplicare materială, eu aș dori să susțin amendamentele domnilor Duron și Crizogonos și am înțeles că uh, ei vor să mergem chiar mai departe decât anexa pentru ca potențialii beneficiari să poată să înțeleagă acest text. Mă refer la uh, avertizorii de integritate. Într-adevăr, textul trebuie să fie cât mai uh, eficient, cât mai ușor de folosit de către persoanele pe care dorim să le protejăm, însă nu știu dacă uh, suntem de acord în ce privește această protecție din punct de vedere juridic. Va trebui să mai uh, discutăm acest subiect uh, cu uh, coordonatorii alternativi. Uh, Există însă câteva aspecte care mă îngrijorează. M-a surprins, de exemplu, tot ce ține de sfera de aplicare și contextul în care se înscrie această propunere legislativă. Amendamentul 249 a domnului Vos, care uh, spune să retragem optimizarea fiscală din sfera de aplicare a acestui text. Avem, uh, uh mergem uh, împotriva uh, intențiilor noastre. De asemenea, s-a propus să uh, eliminăm uh, abuzurile juridice. Uh, mă gândesc la cazul LuxLeaks. Uh, prin aceste două amendamente va fi, ar fi exclus din sfera de aplicare a acestui text. Deci ne dăm seama că acești uh, avertizori de uh, integritate care au uh, <laughs> marcat atât de mult uh, acest mandat uh, nu ar mai putea să beneficieze pe viitor de protecția uh, de care au nevoie. Domnule Didier, ați introdus elemente noi, am discutat Uh, dar ați introdus uh, un uh, element de gravitate și înțeleg care este logica dumneavoastră. Doriți să nu avem de-a face cu revelații făcute de către avertizorii de integritate, dar nu sunt sigură că dacă modificăm astfel textul, procedăm bine, pentru că uh, am putea crea confuzii deci uh, am putea nega beneficiul uh, protecției. Deci, cred că textul ar trebui să fie cât mai simplu și să se aplice uh, câtor uh, mai, multor, mai multe situații. Apoi, în ceea ce privește secretul, uh, apărarea națională, uh, secretele medicale și așa mai departe, am înțeles că există amendamente pentru a clarifica toate aceste aspecte. Uh, dar bine, trebuie să tratăm toate aceste secrete de la caz la caz, să vedem cum uh, le abordăm. Când secretul respectiv uh, se referă la un domeniu etic, uh, de exemplu relația între medic și pacient sau patron-client sau așa mai departe, ne dăm seama însă Uh, dacă ne gândim la cazul Snowden, uh, că trebuie să uh, avem dispoziții foarte clare în ceea ce privește secretul național. În ce privește mijloacele de semnalare internă. Au fost făcute propuneri interesate, mai ales legate de protecția sindicatelor, mai ales în ce privește escortarea persoanelor care fac revelații. Deja am mai vorbit despre aceste revelații anonime, eu cred că ar trebui să tratăm uh, subiectele diferit. Avem posibilitatea aceasta ca denunțarea să se facă anonim, atunci uh, persoana și dacă uh, identitatea persoanei a fost dezvăluită, atunci persoana ar trebui să beneficieze de protecție, dar nu cred că toate întreprinderile ar trebui să, să dea această posibilitate. Deci, iată, în ceea ce privește anonimitatea persoanei respective. Domnul Crizogonos a propus crearea unui oficiu, a unui, unei instituții de protecție, un subiect interesant. Dar, da, domnule Didier, a spus și dumneavoastră în amendamentul 171 că ar fi bine să avem un astfel de oficiu independent de protecție, dar ar trebui să ajungem la un numitor comun astfel încât protecția avertizorilor să fie garantată, uh, având în vedere situațiile foarte complexe. Sunt pentru amendamentele care reduc uh, durata revelației, pentru că să nu uităm că e vorba de uh, chestiuni de interes general care trebuie soluționate. Colegii de la PP acordă o importanță sporită situației persoane vizate când este vorba de, de către o persoană fizică. Sigur că drepturile persoanelor și mai ales uh, și confidențialitatea trebuie să fie respectate, dar nu sunt sigură că uh, se pot concilia două obiective luabile. Deci uh, aici va trebui să uh, mai uh, discutăm uh, pe nuanțe. Ierarhia uh, semnalizărilor, știți care este poziția mea, dacă avem măsuri prea limitative, atunci uh, textul va fi vidat de substanță și deci persoanele nu vor putea beneficia de toată protecția necesară Uh, eu sunt pentru 490-493 uh, care um, uh, vin cu reguli mai puțin restrictive. Va trebui să păstrăm o listă deschisă, bineînțeles că mă opun propunerii de ștergere a inversării sarcinii probei. Sigur că avem de-a face cu un raport de forțe dezechilibrate intrinsec până la urmă, și sunt pentru introducerea unei uh, recompense pentru acești uh, denunțători de integritate. Textul vizează interesul general și dacă am acordat astfel de recompense, Deja sunt puse la sub semnul întrebării motivațiile acestor denunțători de integritate, deci dacă mai venim și cu recompense financiare, atunci uh, subminăm acest dispozitiv pe care îl propunem. Sunt pentru o clauză de uh, non-regresie, uh, nu ar trebui ca uh, textul să scadă protecția care există deja, deci, bineînțeles, amendamentele 511, 12, 13, care merg în acest sens, le susțin. Iată reflexia mea cu privire la aceste amendamente foarte numeroase și sper să avem întâlniri sau schimburi rodnice cu ocazia ședințelor coordonatorilor alternativi. Domnul Durand, Domnul Didier întâi. Mulțumesc, domnule președinte Svoboda. Felicitări lui uh, Virginie, în primul rând, pentru că nu numai că a muncit uh, foarte mult, dar uh, a dat dovadă și de spirit de dialog am uh, cunoscut-o și în această ipostază pozițiile noastre pot fi diferite, dar putem uh, coopera împreună și sunt sigur că cel puțin în anumite privințe și Virginia ai vorbit chiar tu de nuanțe, de a pune cursorul la locul potrivit, uh, putem găsi soluții care să ne satisfacă pe toți și mai ales care ne vor permite să construim această majoritate pentru acești denunțători de integritate care trebuie să fie protejați. Aș dori să mă refer la patru obiective, să nu pierdem din vedere scopul uh, principal al acestui text. Ideea nu este să se facă revelație de dragul revelației, ci de a pune capăt acestor uh, practici uh, ilicite, să avem un text care să descurajeze eventuale practici ilegale și să asigurăm protecția celor care o merită și care au nevoie de ea. Și de aceea, eu cred că trebuie să avem uh, uh, o uh, eșalonare, o gradare a canalelor, cana, cala, canalelor de denunțare. Statele membre cu experiența lor pe care au acumulat-o în acest domeniu sunt cele care pot asigura o protecție acestor denunțători de integritate. Bineînțeles că există situații extreme în care trebuie să se facă apel la mass media în mod direct, atunci când în joc este securitatea sau chiar viața persoanei respective, aici uh, e clar că așa trebuie să fie, dar situația respectivă trebuie să fie uh, o excepție și cred că obiectivul nostru nu ar trebui să fie măsurarea protecției în funcție de importanța informațiilor revelate. Sigur, trebuie să-i ocrotim pe acești denunțători de integritate, dar trebuie să avem în vedere și uh, securitatea juridică a, uh, a firmelor, a întreprinderilor. Și cred că această gradare este echilibrată și faptul că oricând se poate face apel direct la mass media, uh, uh, vine cu riscuri pe care s-ar putea să le regretă mai târziu. Un al doilea aspect, cel al uh, confidențialității. Confidențialitatea, sigur că trebuie să fie garantată pentru denunțătorii de integritate, dar uh, și pentru întreprinderile vizate de către revelațiile respective. Și de ce spun uh, acest lucru? Eu cred uh, foarte mult în prezumția de nevinovăție și cred că trebuie să menținem un principiu, sigur cu excepții inerente, dar atâta timp cât o infracțiune nu este, declara- nu este dovedită, persoanele respective trebuie să beneficieze de dreptul de a răspunde la acuzații și de a se uh, apăra. Și cu toții ne amintim uh, situații în care uh, revelarea identității unei persoane, condițiile în care persoana n-a putut să se apere sau în condițiile în care informația nu trebuia să fie relevată, reprezintă o catastrofă din punctul meu de vedere, deci uh, haideți să respectăm uh, principiile fundamentale și să nu ne asumăm riscul chiar cu bune intenții de a le pune în, uh, în primejdie. Un al treilea punct al sferei de aplicare și aici avem principii foarte clare și uh, pe care eu aș dori să le respectăm, principiul secretului uh, absolut care este secretul medical. Puneți-vă în locul unei persoane bolnave și imaginați-vă Uh, situația respectivă, deci într-adevăr secretul medical trebuie să fie garantat, de asemenea secretul profesional între un avocat și clientul său și aici avem uh, cu toții exemple în care secretele profesionale au fost încălcate și uh, e regretabil, îmi pare foarte rău, puneți-vă uh, în locul oricărui justițiabil și la fel și în ce privește secretul uh, apărării naționale, știu, uh, deci sunt de acord cu uh, argumentele legate de cazul Snowden, dar uh, știu că în anumite situații, anumite informații critice foarte importante trebuie să fie protejate. Importante pentru suveranitatea unui stat, de exemplu. Și, în fine, Virginie s-a referit la acest uh, aspect uh, pentru mine gravitatea faptelor e foarte importantă pentru că uh, ne putem afla în situații absurde și vă pot da și un exemplu concret. Regulamentul general privind protecția datelor este inclus în anexe. Ce înseamnă asta? dacă avem un ofițer de protecție a datelor, un DPO, care nu a avut uh, o formație suficientă în cadrul întreprinderii, ar urma să fie de, denunțat uh, și ar fi considerat un uh, denunțător de integritate, cred că ar fi absurd. Deci cred că prin această noțiune de gravitate am putea să facem o selecție între informațiile care merită să fie revelate și care necesită o protecție pentru această persoană și informații care sunt uh, mai neînsemnate. Noi nu ne dorim să încărcăm, să supraîncărcăm uh, uh, canalele de revelație pentru ca ele să fie păstrate și pentru ca situațiile cele mai grave și mai urgente să fie tratate. Iată care sunt cele mai importante observații din partea mea. Vom continua dezbaterile cu Virginie, dar iată cele patru aspecte care sunt importante. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Domnul Durand. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression que là, on est dans un, dans un dialogue franco. Mulțumesc, domnule președinte. Am senzația că avem un dialog între francezi aici. Sper că vom avea o dezbatere mai extinsă la un moment dat. Eu aș vrea însă să revenim la începuturi. Chestiunea uh, avertizorilor de integritate Uh, este cea ce ține de apărarea interesului general. Acest interes general este prioritar uh, <clears throat> față de toate celelalte elemente. Și amintesc acest lucru pentru că propunerea privind avertizorii de integritate nu vine din neant, ci um, a urmat unui text care se referă la secretul de afaceri, um, care ar, mi s-a promis uh, ar urma să fie contrabalansat de acest text privind avertizorii de integritate. Răspunsul, deci, la acest text privind secretul de afaceri este în acest text, în sensul că dacă un angajat află ceva des, care contravine interesului general, trebuie să poată uh, dezvălui acest lucru. Deci asta este ideea, să se găsească un echilibru între nevoia de a-ți face, uh, de a-ți, exercita profesia, dar și uh, posibilitatea de a uh, apăra interesul general. Și aici intervin chestiunile de gravitate, de bună credință și așa mai departe. Adesea avem de a face cu conflicte de legitimitate democratică conflictul uh, în care s-a regăsit domnul Deltour, de exemplu. El avea un contract de muncă ce îl obliga la confidențialitate. Și asta este cât se poate de legal. Însă, pe de altă parte, aflase că la locul său de muncă erau, uh, aveau loc infracțiuni uh, create, puse în practică de angajatorul său. Este exact despre ce vorbea Simov referitor la roboți și contradicțiile în fața cărora se pot uh, regăsi. Într-un astfel de caz, robotul ar exploda. Deci, despre asta este vorba, să găsim acest echilibru și dacă uh, introducem cele dorite poate de, sau propuse de domnul Didier, textul ar fi dezechilibrat. Cred că nu trebuie să ne temem de ceva care este deja prevăzut în lege. Un avertizor de, avertiza, un uh, avertizor de integritate care merge la un jurnalist, jurnalistul trebuie să verifice uh, informațiile înainte să publice, dacă consideră că există riscul de, de făimare sau calomnie, pur și simplu nu pune nume. Și există multe exemple în acest sens. Pe mine ce mă interesează este ca acest avertizor să poată avertiza. Apoi, dacă se verifică și se constată că nu e nimic, foarte bine. Dacă un judecător uh, dorește să urmărească cazul, înseamnă că era ceva și o poate face. Ceea ce spunea și Virginie se aplică. Nu aș vrea să avem uh, condiții, uh, cum este cea bunei credințe, a gravității, care să limiteze capacitatea acestor avertizori de a acționa toate acestea uh, sunt controle efect, efectuate oricum de jurnaliști sau de judecători. Și apoi, ceea ce ați uh, spus că ne diferențează este acest cursor, uh, um, deci abordarea, dar uh, cred că nu trebuie să diluăm acest text, să îl, îl um, lipsim de capacitatea sa de a acționa. Cred că trebuie să definim lucrurile cât mai larg. Noi propusesem asta și la o altă directivă, nu a fost preluat din motive practice pe care le înțeleg Sper însă că vom putea găsi uh, un acord. Uh, în ceea ce privește pe avocați, amândoi ținem la secretul profesional. Secretul este un secret între client și avocat. Dar nu este un secret între avocat și firma sa. Dacă firma participă la uh, montaje fiscale ilegale, Trebuie ca, de exemplu, avocatul trebuie să poată denunța acest lucru, pentru că aceste tipuri de montaje uh, financiare pot să ajute la finanțarea terorismului sau la traficul de droguri. Nu avocatul trebuie să fie să, cel care face justiție, dar trebuie să poată sesiza justiția acest secret uh, uh, profesional nu trebuie să fie folosit pentru a evita publicarea sau dezvăluirea unor um, infracțiuni. La fel, pentru medici, un medic are un, um, o legătură de confidențialitate foarte strictă cu clienții, dar pe de altă parte, dacă lucrezi într-un laborator și știi că un caz, într-un caz um, testele clinice um, au fost puțin fușerite, trebuie să poți să, să denunți acest lucru. Dacă rămânem la aceste uh, principii, putem găsi un acord. Pentru că până una alta nu avem poziții atât de îndepărtate uh, unii de alții. Cred că trebuie să stabilim uh, bine tocmai acest cursor de care vorbeați și dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim uh, foarte mult uh, pentru această contribuție mm, oarecum filozofică. Doamna Iuteland. Thank to our colleague uh, Virgin Rosier for your excellent work. Uh, I believe this is our most Mulțumesc domnule președinte. Este un dosar foarte important uh, pentru Europa și pentru democrația sa um, și pentru cetățeni și pentru curajoși și avertizori. Știu că a fost o discuție oarecum franco-franceză, deci iată, vin și eu cu o perspectivă suedeză, dar um, în principiu, cred că se aplică întregii Europe. Am uh, constatat că în ceea ce privește domeniul de aplicare s-a menționat că este nefericit faptul că nu este inclusă protecția lucrătorilor în uh, temeiul juridic uh, al uh, acestui document. Sunt de acord. Să nu uităm, lucrătorii sunt uh, protejați și de tratate, iar protejarea celor care uh, Um, avertizează față de încălcarea drepturilor lucrătorilor, mai ales în caz de dumping social, trebuie să fie la fel de importantă uh, ca uh, cea a celor care um, se sizează, de exemplu, încălcările uh, drepturilor animalelor. Mai multe grupuri au depus amendamente pentru a extinde um, domeniul de aplicare la articolul 153 și cred că le datorăm cetățenilor uh, și lucrătorilor uh, tocmai acest lucru. Sper că toată lumea va fi de acord. În plus, sper să fie suficient uh, sprijin pentru o clauză de non-regresie, această directivă fiind o mini-directivă. Pe de o parte, trebuie să consolideze protecția avertizorilor într-o Uniune, în Uniunea Europeană, însă, pe de altă parte, și statul membru trebuie să poată Uh, merge mai departe prin legislația sa națională. Este foarte important acest lucru pentru uh, statele membre care sunt uh, precursoare aici. Și nu în ultimul rând, cred că propunerea ar putea clarifica mai bine rolul sindicatelor rolul sindicatelor uh, trebuie subliniat în ceea ce privește canalele de raportare, dar și în ceea ce privește acordarea asistenței uh, juridice către cei care au în vedere, a, în vedere o eventuală dezvăluire. În orice caz, documentul mi se pare unul foarte bun. Felicitări! Mulțumesc! Domnul Zamit, mulțumesc! Cred că uh, discutăm despre un subiect foarte important Uh, trebuie să îl vedem din perspectiva cetățenilor, uh, din perspectiva protecției interesului general. Această discuție evoluează și mă bucur uh, acest lucru pentru că sper că așa vom ajunge la un echilibru. În general, avertizorii sunt într-o situație foarte vulnerabilă. Deci trebuie să contrabalansăm această vulnerabilitate. Sunt într-o situație în care Uh, bineînțeles, acționează cu bună credință și încearcă să dezvăluie chestiuni de interes public. Și sunt într-o situație în care trebuie să uh, țină piept unor uh, organizații, companii, structuri publice foarte puternice. Poate fi vorba chiar de guverne și instituții publice. Este experiența pe care uh, am adunat-o eu în, sau pe care am putut eu constata în Malta. Tocmai de aceea aș fi pentru situația în care un avertizor să poată alege singur dacă dorește să dezvăluie uh, public sau nu ceva. Cine, judecă, uh, cine poate judeca dacă canalele interne de uh, raportare sunt suficient de bune, dacă ele ar oferi nivelul suficient de protecție avertizorului sau dacă uh, vor acționa în urma dezvăluirilor, dezvăluirilor mă scuzați, uh, avertizorului sau vor proteja poate mai degrabă instituția uh, din care fac parte. Tocmai de aceea, uh, în acest uh, exercițiu de echilibru, avertizorul trebuie să aibă cele mai multe drepturi, inclusiv dreptul de a face dezvăluiri publice. Spun asta și din alt motiv. Interesul public um, beneficiază întotdeauna de cât mai multă informație. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie o excepție situația în care este filtrată informația înainte să ajungă la public înțeleg că, uh, bineînțeles, informația trebuie să fie corectă și nimeni nu sugerează protecția unui avertizor care pur și simplu um, ar um, face un, un act de defăimare. Și, bineînțeles, întotdeauna riscul pentru un avertizor este același de a trebui să uh, dovedească că ceea ce spune este adevărat. Însă întotdeauna e mai ușor să dovedești ceva de acest gen dacă este implicată și mass media. Tocmai de aceea cred că protecția pentru avertizor trebuie să se extindă și la intermediar, cum ar fi, de exemplu, jurnaliștii de uh, investigație. Nu este ușor să găsești acest uh, echilibru, să judeci uh, cum trebuie să se um, desfășoare lucrurile. Dar sper că din uh, discuție vom reuși să um, ajungem la acest echilibru. Două principii mi se par importante aici. Nevoia de a-i proteja pe avertizor, pentru că ei clar sunt într-o poziție net inferioară față de entitatea împotriva um, căreia fac aceste dezvăluiri. Și încă un principiu uh, la fel de important este dreptul publicului, de a ști ce se întâmplă și de a ști uh, cât se poate de repede pentru ca uh, uh să se poată lua acțiuni de remediere. Și în acest context, rolul mass media nu poate fi subestimat. Mulțumesc! Comisia dorește să intervină? Nu este cazul. Aș vrea să vă um, Anunț că adoptarea la jurii este prevăzută pentru 10-11 octombrie. Doamna Rozier dorește să mai uh, intervină? Se pare că nu este cazul. Continuăm cu punctul 5, uh, discutarea proiectului de, amen, de mm, raport privind litigiile comerciale. Raportor este domnul Zviefka. Îi dau cuvântul. Panie przewodniczący, cieszę się, że mimo... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că și dacă, chiar dacă zborul meu a fost întârziat, am ajuns la timp și îmi pot uh, discuta raportul. Îmi pare rău că nu am putut uh, urmări dezbaterea la punctul precedent. N-a fost însă uh, ultima dezbatere, deci sper că voi recupera. Câte ceva acum privind litigiile comerciale de natură transfrontalieră. Vorbim despre litigii între părți contractante um, cu sediile în uh, state membre diferite. Vă amintiți poate că am început cu munca noastră înainte de vară. Am avut o audiere cu experți uh, distinși din uh, drept privat uh, internațional. Aceștia au participat la reuniunea comisiei noastre și ne-au um, ținut prezentări uh, în care își exprimau uh, poziții uh, foarte diferite în ceea ce privește litigiile comerciale, prioritatea fiind aceasta de soluționare accelerată pentru soluționarea, sol, soluționarea accelerată a acestora. Deci obiectivul nostru este să îmbunătățim procedurile ce se aplică în ceea ce privește litigiile comerciale pe piața unică. De ce trebuie să facem asta? E destul de clar. Vrem să economisim timp, să facem viața mai ușoară întreprinderilor, să îmbunătățim securitatea juridică. Acest dosar este unul foarte complex. Și asta a reieșit foarte bine și din uh, prezentările uh, experților. Și reiese și din raportul meu. Am să fiu sincer. Avem pe baza ceea ce s-a întâmplat deja pe piața unică unele experiențe, însă m-am bazat și pe um, opiniile experților. A fost necesar acest lucru din cauza faptului că acest dosar este foarte complex. Cu toții suntem conștienți de faptul că întreprinderile ce uh, fac parte, ce ajung să fie parte la un contract uh, comercial, decid de la bun început asupra jurisdicției aplicabile, deci asupra instanței care ar avea jurisdicție în cazul unui litigiu. Știm cu toții cum funcționează asta. Este de asemenea un lucru bine știut că există o clauză privind jurisdicția, și că există o tendință de a alege această jurisdicție într-un mod destul de simplu și anume pentru maximizarea beneficiilor. Asta fac întreprinderile, știm foarte bine. De asemenea, știm ce aleg întreprinderile pentru a avea certitudine juridică și pentru a economisi timp. Și ce vor să, ce aleg um, cât mai des. De cele mai multe ori, dreptul britanic. Deci aleg uh, Regatul Unit uh, sau instanțele din Regatul Unit ca fiind uh, competente. Însă, în curând vom avea Brexitul. Și asta va avea un impact uh, semnificativ asupra funcționării pieței uh, unice și asupra alegerii jurisdicției din partea întreprinderilor noastre. companiile ce uh, intră într-o tranzacție comercială vor avea nevoie de un instrument uh, suplimentar pentru protecția lor. Dorim ca întreprinderile noastre să se bucure de transparență și certitudine juridică. Pe de altă parte, dorim să le legăm de piața unică. N-am vrea ca întreprinderile noastre să aleagă jurisdicții străine, cum ar fi Londra. Despre asta este vorba în raportul meu. Raportul include o serie de recomandări și Uh, el incorporează multe elemente recomandate de experți. Recomandările sunt adresate atât Comisiei cât și statelor membre. Iar noi facem apel către aceștia să țină cont de posibilitatea de a uh, pregăti o propunere legislativă în acest sens. Când vine vorba de statele membre, acestea sunt încurajate să revizuiască dreptul uh, comercial și procedurile aplicabile. Logistica și toate chestiunile auxiliare trebuie și ele revizuite. Când vine vorba de obiective, uh, există două obiective principale. Dorim să accelerăm procedurile pentru litigiile comerciale. Însă, mai există un obiectiv major. O distribuție mai uniformă a jurisdicțiilor între instanțele, instanțele statelor membre. Astăzi avem un câștigător, să spunem așa, clar, Regatul Unit. Ne-am dorit totuși o distribuție mai uniformă. Acestea sunt uh, obiectivele principale. Dacă vrem să atingem aceste obiective, avem nevoie de o propunere legislativă. Însă, trebuie să mergem și mai departe și să facem o revizuire a procedurilor și a, uh, diferitelor uh, chestiuni logistice. mulți ani am vorbit despre cultura juridică europeană, despre încrederea reciprocă și acest element este unul foarte important. Și eu cred că în curând va fi una dintre prioritățile noastre. Sugestia mea este deci următoarea. Comisia este încurajată să lanseze procesul legislativ în vederea creării unui nou instrument juridic. Procedura uh, europeană uh, civilă accelerată. Această uh, procedură accelerată ar putea fi foarte uh, utilă ea ar putea uh, fi um, proiectată uh, conform uh, procedurilor existente deja, cum este cea privind um, um, recuperarea sumelor mici. Știți că s-a muncit mult în acest sens și această procedură funcționează foarte bine. procedura accelerată europeană în domeniul civil ar fi, de, ar fi um, pe bază voluntară, nu ar fi impusă sau uh, obligatorie, ar fi la alegerea întreprinderilor, care pur și simplu ar avea un instrument suplimentar la dispoziție. Părțile contractante ar putea uh, prevedea în contract uh, acest instrument sau mai târziu când uh, apare un litigiu și trebuie să se aleagă o jurisdicție. Îmi pot închipui următorul scenariu. Și este ceva despre care am mai vorbit. O formulă accelerată. Procedura în scris ar fi și ea o opțiune ba chiar mai mult, am putea avea în vedere utilizarea noilor tehnologii pentru această procedură. Audierile ar putea avea loc la distanță cu utilizarea noilor tehnologii. S-ar putea economisi bani și timp. Încă o opțiune ar fi reducerea numărului de apeluri. Sau, și asta ar fi ceva nou, am putea prevedea că nu se pot uh, depune noi prove în timpul uh, întregii proceduri. Părțile ar urma să depună probele, toate probele disponibile la început. toate elementele necesare pentru găsirea unei soluții amiabile sau pentru câștigarea cazului ar urma să fie depus la început. Și asta ar economisi timp și bani. Procedurile ar fi optimizate și nu ar exista costuri de călătorie. De asemenea, alegerea jurisdicției ar trebui să aibă o legătură strânsă fie cu obiectul contractului, fie cu una dintre părți, dintre părțile contractante. Alegerea discreționară a jurisdicției nu ar trebui să fie posibilă. Este nevoie de o legătură inextricabilă între um, jurisdicție și părțile contractante sau obiectul contractului. Astfel ajung la încă un aspect important. Utilizarea cuprinzătoare a tuturor instrumentelor europene disponibile. Dorim ca aceste instrumente să fie folosite. Sper de asemenea că, datorită acestor schimbări, instanțele europene să fie mai interesate de calitatea procedurilor când vine vorba de litigii comerciale. Ne întrebăm însă dacă legislația este suficientă. Bineînțeles că nu. Avem nevoie și de activități uh, non-legislative, non-juridice uh, după adoptarea actului normativ. Ele trebuie să vizeze consolidarea culturii juridice europene. Ar trebui să fie să aibă ca obiectiv consolidarea sistem, sistemului uh, juridic în statele membre. Și acesta este un proces care necesită o serie de măsuri, formări pentru judecători, pentru uh, toți cei care acționează în domeniul juridic, uh, în uh, dreptul comercial. Însă, de la uh, bun început, trebuie să ne pregătim din timp. Viitorii avocați, viitorii um, practicanți de drept trebuie să fie uh, pregătiți din universitate. Cu cât începem mai repede, cu atât mai bine. De asemenea, ar merita să se uh, investească mai mult în cercetări academice în acest sens, astfel încât să avem o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă pe piață. Ar fi bine să avem o listă de eventuale bune practici. Și nu în ultimul rând, aș mai avea o sugestie. Cred că ar fi bine ca statele membre să uh, efectueze o revizuire internă a dreptului comercial și a procedurilor pentru soluționarea litigilor comerciale. Există disparități între statele membre, noi dorim să le reducem. vrem să um, există o serie de ajustări, iar o revizuire ar merge în direcția facilitării acestui lucru. Câteva cuvinte la final față de o altă uh, referitoare la o altă propunere. Propunerea de a organiza consultări. Comisia Europeană ar putea lansa astfel de consultări pentru a uh, stabili care sunt așteptările, dar și nivelul de informare în rândul cetățenilor. Astfel am putea să înțelegem ce părere au, de exemplu, practicanții de drept referitor la o instanță europeană sau un, referitor la un departament la nivel european care să se ocupe de uh, soluționarea uh, litigiilor transfrontaliere. Nu voi, nu doresc să anticipez uh, rezultatul acestor consultări, dar n-ar fi rău să le avem. Atât din partea, din partea mea, dacă aveți comentarii, le aștept cu mare nerăbdare. Dosarul este foarte interesant, deci cred că vom avea multe comentarii. Mulțumesc! Grație. Eh, mi scuzo anticipat. Mulțumesc. Îmi cer scuze de la colegi din uh, capul locului pentru că va trebui să plec de aici. Uh, sunt nevoie să votez într-o altă comisie. Însă aș vrea să-i uh, transmit lui Tadeuș câteva observații în legătură cu ceea ce ne-a spus el. Atât referitor la elementele din propunerea sa, cât și la Uh, contribuțiile obținute în, în uh, urma minunatei audierea profesorului lor. E într-adevăr un subiect foarte complex. E clar că noi vom uh, face asta tocmai prin amendamentele pe care le vom transmite ulterior. Însă noi pornim de la o foarte bună muncă făcută până acum, această schemă prezentată detaliat de către, de către raportor. Uh, aș vrea să vă spun că unul din principalele puncte, dacă nu cumva cel mai important pentru ca această propunere pe care o construim noi să aibă un sens, e ca soluționarea litigiilor comerciale să se facă în continuare pe bază voluntară. Legăturile dintre companii nu sunt niciodată niște legături paritare. Deci, prin urmare, partea mai slabă trebuie să aibă opțiunea de a alege. Deoarece, indiferent de ce se va întâmpla, nu trebuie să stabilești tu care va fi recursul înainte de lansarea procedurii vorbim noi doar despre accelerarea lucrurilor în curs, deci doar așa putem garanta un rezultat. Și asta cred că ne dorim, de fapt, cu toții. Nu doresc doar eu. Deci nu trebuie penalizate părțile mai slabe și pentru a face asta e important să se facă această solicitare pe bază voluntară, deci când se ajunge în etapa de confruntare. Am încercat deci să reducem toate practicile care sunt foarte răspândite și care au fost uh, reamintite astăzi aici, așa numitul forum shopping, deci căutarea circumscripției cele mai uh, uh, avantajoase. Um, atunci când se cheie un acord comercial între părți, trebuie să ne mm, bazăm pe mm, prevederile de drept general – Uneori însă se modifică uh, natura acestor acorduri și pentru asta e nevoie de acte legislative, precum cele despre care vorbim, însă în același timp trebuie să ținem cont și de o modificare a regulamentului. Mă gândesc la Brux Roma 1 și Bruxelles 1, deoarece e nevoie de o coerență între soluțiile legislative și regulamentele uh, în vigoare, pe de-o parte și obiectivele pe care le-am stabilit baza acțiunii europene trebuie să fie întotdeauna respectarea drepturilor părților. Și pentru asta e nevoie de un proces corect care să facă trimiteri la practicile din justiție și pentru asta e nevoie de niște rapoarte niște raporturi, mă scuzați, pe picior de egalitate între părțile contractuale. Procedura trebuie să se aplice, prin urma, doar controlelor um, dintre companii. Există anumite aspecte ce țin în mod inevitabil și um, spun asta obiectiv, ce țin de, de consumatori, de lucrători sau chiar de cetățeni asupra lor se răsfrâng efectele de mediu, dar trebuie să facem distinția între aceste două exigențe, companiile pe de-o parte și apărarea cetățenilor, a consumatorilor, a lucrătorilor, pe de altă parte. Deci e partea cealaltă a monedei care e complet diferită. Trebuie să ne gândim de asemenea la ce se va întâmpla ulterior cum uh, ne-a adus aminte și Tadeuș. Însă, deocamdată, trebuie să ne limităm la asta. Acesta a fost uh, sfera pe care ne-a uh, mânat o comisie în ceea ce privește disputele, litigiile comerciale, însă va fi bine să reglementăm ulterior pentru a avea această posibilitate uh, în întreg domeniul uh, comunitar. Deci să avem proceduri care să fie coerente între ele. Acum, în ceea ce privește litigiile de natură comercială, dar și în ceea ce privește alte litigii care sunt reglementate parțial, uh, dar aici să nu uităm că există și altele care trebuie reglementate practic de la cap uh, sau um, reformulate. Oricum, amendamentele sunt uh, instrumentul pe care noi îl folosim mm, pentru a materializa mai bine observațiile noastre orale. Deci, prin amendamentele înscrise ne vom transmite ideile și vom încerca după aceea să discutăm pentru a vedea care vor fi punctele comune între noi. Eu nu cred că vor exista controverse între noi. Vom avea oricum posibilitatea de a reveni asupra acestui subiect pentru a încerca să ajungem la o uh, concluzie cât mai uh, extensă și consensuală. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru faptul că vă abandonez. Eu mă voi informa în legătură cu observațiile pe care dumneavoastră le veți face în continuare acestei dezbateri. Vă mulțumesc, domnul Radev are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu vreau să-l felicit pe Tadeuș pentru raport. Ca raportor care se ocupă de dosarul cu privire la standardele minime, procedurile civile, uh, Salut uh, cu căldură um, stabilirea unei astfel de proceduri pentru uh, contencioasele comerciale. Deci e ceva de care au nevoie statele membre, însă am totuși anumite temeri. Stabilirea unei astfel de proceduri în cazurile transfrontaliere pe care trebuie să o aleagă părțile implicate și care trebuie să țină cont de procedurile existente în statele membre, s-ar putea să nu ducă la rezultatul scontat. Dacă această procedură nu va fi folosită suficient de mult, companiile nu vor putea practic să profite de ea. S-ar putea să avem probleme legate cu alegerea unui temei juridic și cu posibilitatea ca această procedură să fie aplicată și în legislația internă. Astfel ne putem asigura că această procedură va fi uh, eficientă. Bineînțeles, să nu uităm cât de importantă este pregătirea mm, experților, juriști în dreptul comercial, a judecătorilor, a avocaților, să nu uităm de, aici, să nu uităm de asemenea o eventuală specializare a tribunalelor comerciale. Eu susțin și ideea înființării unui tribunal comercial european care să existe pe lângă celelalte tribunale europene, să fie un for uh, internațional suplimentar pentru părțile contractuale în spețe internaționale. Yes, Comisia dorește să intervină, mă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Nori Rosnai și uh, lucrez la DG Justice, Departamentul de Justiție Civilă, de Drept Civil. Uh, vă mulțumesc pentru această inițiativă, îi mulțumesc raportorului pentru explicațiile pe larg pe care ni le-a oferit cu privire la acest raport. Aș avea de adăugat uh, un lucru, eficacitatea, eficiența justiției, în, uh, nu doar în dreptul comercial, ci și în dreptul civil în Uniunea Europeană, uh, reprezintă unul din principalele motive pentru care Comisia și Uniunea Europeană acționează în domeniul justiției. Prin urmare, noi urmărim îndeaproape ce se va întâmpla cu acest raport și țin să menționez că partea referitoare la instrumentele juridice care stabilesc procedurile civile europene, cum ar fi regulamentul cu privire la la um, cererile cu valoare mică. Avem aici regulamentul Roma 1 și Bruxelles 1. Avem de asemenea măsurile de prevenire, și de protecție transfrontaliere, acestea au fost posibile și au îmbunătățit accesul la justiție atât în dreptul civil cât și cel comercial. Deci toate părțile implicate în astfel de litigi. Aș vrea să menționez și o serie de, de inițiative non-legislative care îmbunătățesc accesul la justiție cum ar fi acel uh, tabel de justiție și recomandările în legătură cu justiția în contextul semestrului european. Permiteți-mi însă acum uh, să fac câteva observații de natură generală. Litigiile comerciale își au specificul lor e nevoie de cunoștințe speciale din partea judecătorilor care instrucționează astfel de cauze. E nevoie să existe această expertiză și abordarea aici poate fi diferită. O eventuală acțiune la nivel comunitar ar putea fi utilă. O altă abordare ar fi înființarea unui tribunal special pe cauze comerciale de acest fel dar e clar că există o nevoie de expertiză, de o împărtășire a bunelor practici și ar vrea să reamintesc eforturile făcute în cadrul rețelei europene uh, în domeniul justiției pe chestiuni civile și de drept penal. Uh, comercial, mă scuze. The creation of the specific Ființarea unei proceduri rapide pentru soluționarea litigiilor comerciale e un exercițiu dificil din punct de vedere juridic. Pentru astfel de acțiune e nevoie de o analiză aprofundată a situației, să ne concentrăm pe plus valoarea pe care o poate aduce soluția și trebuie să ținem cont și de achiul existent din domeniu, așa cum s-a menționat înainte. Uh, dar să ținem cont și de măsurile non-legislative pe care deja uh, le-am uh, luat. Și e de la sine înțeles, așa cum a menționat raportorul, astfel de procedură uh, va trebui să țină cont de drepturile procedurale ale părților. Acum, în ceea ce privește dreptul aplicabil, aici trebuie să fim foarte preocuți, precauți. Libertatea de a alege e un principiu uh, prețuit de părțile interesate. Regulamentul Roma 1, care stabilește cadrul pentru dreptul aplicabil în probleme contractuale, a fost adoptat în 2008 uh, și e rezultatul unui compromis uh, bine elaborat între o autonomie a părților pe de o parte cu libertatea de a alege Uh, și, pe de altă parte, cu anumite limitări acceptabile, de exemplu, pentru consumatori sau angajați. În ultimul rând, trebuie să vă spun că așteptăm cu nerăbdare adoptarea acestui raport, după care, bineînțeles, că vom uh, lansa o analiză aprofundată și vă vom comunica comisia, uh, poziția Comisiei față de acest raport al Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi! Vreau să vă informez că termenul pentru amendamente vă va fi comunicat de către secretariat odată ce toate versiunile lingvistice ale proiectului de raport vor fi disponibile. Prin urmare, încheiem acest punct 6 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 7, schimb de opinii în legătură cu promovarea transparenței și a fair play-ului în ceea ce privește mediul uh, online și practicile de afaceri. Domnul Zalec este raportor. Over the past weeks I've been uh... Trebuie să vă spun că în ultima săptămână am avut multe discuții cu multe părți uh, implicate în acest domeniu. Am avut și o masă rotundă cu cei care sunt uh, implicați în acest sector. Malta. Câteva elemente în um, etapa actuală. E o măsură foarte importantă. Și, practic, e prima oară când tratăm acest dosar. Deci, salut eforturile pe care vrea să le facă Comisia. Vorbim despre un sector care, dacă nu e reglementat așa cum trebuie, mm, pot apărea pierderi pentru companiile care sunt active online. Deci e afecta practic unul din domeniul în care noi ne dorim ca europenii să fie cât mai competitivi. Vorbim practic despre relațiile dintre platforme și companii și afaceri. Majoritatea tranzacțiilor de afaceri au loc prin intermediul platformelor și vorbim despre o relație cu consumatorii, cu vânzătorii, însă de data asta vorbim cu precădere despre situația legată de legătura dintre platforme și anumite companii care își vând produsele și serviciile pe platforme. Deci cum s-au tratate aceste companii, produsele lor? Deci când o persoană face o căutare, care e lista de preferințe, cum e întocmit asta? de produsele sau serviciile pe care le-ar oferi platforma respectivă. respectivă sau prin comparație cu altele. Deci acestea sunt principalii factori. Problema tratamentului diferențiat. Și aici ajungem la nevoia de transparență. Cum se face acest ranking, această ierarhie? Ce anume va influența rezultatul unei căutări? Și asta face legătura cu următorul lucru. Vorbim noi doar despre platformele care oferă aceste tranzacții sau le înlesnesc sau e de fapt vorba și despre motoarele de căutare? Un element care apare deja din discuțiile avute e că există, că majoritatea sunt de acord că informațiile cu privire la ierarhizare trebuie să fie disponibile. Însă nu trebuie divulgate întregul, întregul șir de algoritmi. Nu se poate face asta deoarece platformele ar fi practic într-o situație dificilă unele față de celelalte. E practic secretul lor comercial. Deci e un echilibru fin aici între a da informații și modul în care e făcută această ierarhizare pe de-o parte și pe de altă parte partea de algoritm, de mecanică. Deci ar putea exista un efect negativ asupra platformelor și furnizorilor de servicii. Deoarece dacă aceste companii vor ști exact cum se face ierarhizarea, bineînțeles că vor încerca să influențeze rezultatele. Un alt element important, cum sunt definite tranzicțiile și inițierea acestora. Și vă dau un exemplu practic. Dacă eu caut, de pildă, un nou smartphone și mă duc la mai multe opțiuni, pe mai multe site-uri, al unor furnizori sau mutare de căutare, ce înseamnă? Că îmi exprim doar o curiozitate, mă împiedic asta să mă duc într-un magazin și să fac o tranzacție? Deci simpla căutare a unei informații înseamnă că începe o tranzacție comercială sau nu? Eu nu cred că nu. Dar de aceea avem nevoie de niște definiții clare aici. Pe de altă parte, nu poți permite începerea unei tranzacții online doar când ai niște date de rezervare și să treci după aceea direct la vânzător prin intermediul platformei. Însă, da, e o de, linie de marcație fină, dar trebuie stabilită. Un alt element care merită atenția noastră. Căi de atac. Platformele cu toate arată care sunt regulile. Dar dacă asta nu funcționează, se poate ajunge la mediere. Și aici punctele de opinie variază. Unii optează pentru o mediere voluntară, alții obligatorie. Acestea sunt principalele puncte în momentul de față. Bineînțeles că vom discuta în continuare, însă ar fi bine ca în viitorul apropiat să încercăm să soluționăm acest dosar în timpul acestui mandat. Nu va fi perfect, bineînțeles, e prima oară când abordăm un astfel de subiect atât de important. Însă cei vizați, fie că sunt uh, vânzători, platformele, furnizorii de platforme, ei bine, ar trebui să avem și un proces de revizuire, însă trebuie să începem cu pași mici, dar care merită făcuți acum. Vă mulțumim foarte mult, doamna Kaufmann. Ehm, ja vielen Dank Herr Vorsitzender ich möchte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o reprezint pe colega Evelyn Gebhardt. Din păcate, ea nu poate fi aici și își cere scuze pentru asta. M-a rugat să spun ceva în numele ei pe acest, uh, la acest uh, punct. Doamna Gebhardt salută propunerea Comisiei pentru promovarea transparenței în domeniul uh, online. Textul răspunde cerinței de mai multă transparență Uh, dar și în ceea ce privește. Uh, însă echitatea între diferitele părți nu uh, apare. Tocmai de aceea câteva elemente din domeniul protecției consumatorului trebuie să se aplice aici. Între micile și marile întreprinderi există același dezechilibru ca între întreprinderi și consumatori. Pentru a, adopt, a aborda lipsa de echitate. Uh, vom uh, prevedea uh, măsuri împotriva abuzurilor în ceea ce privește utilizarea datelor și nu numai. Și în ultim element, doamna Gebhardt dorește să spună despre control judiciar că aici prevederile privind depunerea plângerilor trebuie făcute în așa fel încât consumatorii la nivel european să aibă posibilitatea de facto de a uh, depune plângere colectivă și de a primi compensare uh, colectivă. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc S-a închis singur. Mulțumesc uh, domnului raportor pentru prezentare și aș dori să salut propunerea comisiei care este indispensabilă având în vedere uh, explozia acestor servicii de intermediere în uh, online și a motoarelor de căutare. Firmele, dar mai ales micile întreprinderi, suferă de pe urma acestei explozii și deci trebuie să le protejăm în fața unor comportamente unilaterale și ă, împotriva acestor ă, practici comerciale neloiale ă, din partea unor actori care se află în poziție dominantă pe piață. Iată câteva reflexii mm, neexhaustive. Eu consider că acest regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să adopte sau să mențină Uh, prevederi mai uh, limitative în ceea ce privește uh, împiedicarea sau sancționarea practicilor comerciale neloiale. În ceea ce privește sfera de aplicare, ar trebui să ne asigurăm că asistenții vocali care se dezvoltă în ultimul timp sunt acoperiți. Nu trebuie să fim depășiți înainte de a începe. E nevoie de asemenea de precizări și de clarificări pentru protecția întreprinderilor care folosesc uh, aceste tehnici, la articolele 3 și 4 mai ales, referitoare la uh, termenii de notificare și uh, modalitățile și condițiile nonconforme. Articolul 6 ar trebui să fie mai precis și ar trebui să meargă mai departe, mă gândesc la uh, practicile neconcurențiale. De exemplu, o situație în care o platformă care e predominantă pe piață furnizează un serviciu concurenței și impune unei uh, întreprinderi utilizatoare un tratament diferențiat. Uh, nu trebuie să uh, dăm dovadă de transparență doar cu privire la uh, uh, tratare, ci și practicile comerciale neloiale trebuie să fie interzise. În ceea ce privește accesul da- da- la date, transparența este necesară, dar trebuie să îndesnim uh, uh, accesul la date a întreprinderilor care le utilizează. Regulamentul ar trebui să meargă uh, mai departe decât mecanismele de tip soft law, acordând statelor membre competențe pentru a hotărâ sancțiunile care se aplică în cazul în care obligațiile prevăzute nu sunt respectate. Cu alte cuvinte, acest regulament nu trebuie să solicite doar transparență, ci trebuie să fie mai uh, Um, uh, constrângător în ceea ce privește platformele online. Voi depune de amendamente pentru a îmbunătăți textul, mai ales uh, în aceste privințe. Din partea Comisiei, domnul Chioniș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că uh, deputaților pentru aceste intervenții extrem, foarte interesante pe care le-am notat uh, și de care vom ține cont uh, în procesul nostru. Aș dori doar să fac uh, câteva clarificări. În primul rând, e vorba de un instrument țintit prin care am încercat să tratăm, să abordăm subiecte care au intervenit în constatările noastre nu e un uh, regulament pentru platforme care ar trebui să uh, uh, soluționeze toate problemele care pot apărea în acest ecosistem al platformelor. Și să nu uităm că mai există și alte instrumente care sunt mai potrivite pentru a aborda anumite probleme. Mă gândesc la consumatori. În contextul unui acord, noi am făcut în faimosul New Deal, noi am făcut câteva propuneri pe care le cunoașteți cu siguranță Apoi aș dori să mai subliniez și aplicarea dreptului concurenței. Lansarea unei uh, anchete cu privire la practicile Amazon în contextul unui uh, caz de discriminare între uh, produsele sale și produsele din părstețe, deci o anchetă vizează acest diferend, dar toate aceste aspecte sunt tratate în afara sperei de aplicare a acestui regulament. Această propunere a fost Uh, considerată adesea ca fiind prea ușurică, prea ușoară, uh, dar noi uh, nu suntem de acord, avem reguli foarte clare privind echitatea. Mai considerăm că și transparența în acest domeniu descurajează practicile loiale Uh, deci dacă transparența este uh, totală și deci uh, toți actorii sunt conștienți în legătură cu ea și apoi aș mai dori să mai subliniez și posibilitatea de soluționare a litigiilor. E foarte importantă pentru micile companii care au litigii cu mari platforme de care chiar depind. Aici am propus medierea internă pe trei niveluri, dar am creat și posibilitatea asociațiilor de a Uh, veni cu uh, plângeri legate de nerespectarea regulamentului, mai ales uh, de a da platformele respective la Curtea Europeană de Justiție. Să nu uităm că este o abordare în două etape. Este pentru prima dată când ne ocupăm de acest domeniu. Suntem pionieri la nivel mondial, deci nu, nu cred că ar trebui să ne pripim vom crea o instituție, un observator care va supraveghea Uh, acest uh, spațiu, care își va începe activitatea chiar în această săptămână, va avea o ședință constitutivă, uh, acest observator al platformelor și prevedem chiar o revizuire a regulamentului într-un răstim destul de scurt, având în vedere că tehnologia evoluează foarte repede în acest domeniu. Deci confirm încă o dată faptul că Comisia vă stă la dispoziție cu o mână de ajutor pe măsură ce înaintăm. Mulțumim și noi. Putem să finalizăm punctul 7. Înainte de a trece la vot, va trebui, sper foarte pe scurt, să tratăm și punctul 8. Doamna Kaufman, sunteți de acord? E vorba de examinarea proiectului de raport cu privire la instituirea programului Europa Digitală. Raportoare este doamna Gebhardt care însă este absentă și deci doamna Kaufmann o înlocuiește. Vă rog. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, doamna Gebhardt nu este prezentă și, și la acest punct uh, mi-a transmis notele sale. Uh, probabil îmi vor trebui două minute și jumătate. Noul program Europa Digitală face este un element central în uh, tranziția digitală pentru industria europeană, pentru întreaga economie și administrație publică. Programul este un instrument, în adevăratul sens al cuvântului, uh, um, și un răspuns la proiect, uh, raportul de inițiativă al Parlamentului European pentru că se creează baza financiară pentru reușita creării infrastructurii digitale necesare pentru viitor. Este vorba de uh, Um, calcule de înaltă performanță, um, crearea um, sau formarea pentru a obține competențe digitale, uh, soluții uh, în administrația publică și așa mai departe. Utilizarea durabilă a unei astfel de infrastructuri moderne poate contribui la uh, asigurarea bunăstării în Uniune. Doamna Gebhardt dorește să facă referire la trei puncte. În primul rând, în ceea ce privește bugetul, dumnea ei și-ar fi dorit o sumă mai ridicată de finanțare. La acest punct uh, important, Comisia pro, uh, propune 9 miliarde, doamna Gebhardt pre, um, Um, vede că asta corespunde și cu poziția Parlamentului, deci nu ar dori să modifice nimic. În schimb, face apel la statele membre și la sectorul privat să contribuie în mod suficient din punct de vedere financiar pentru ca obiectivele programului să poată fi atinse. În al doilea rând, întreprinderi comune și centre de inovare digitală. Aici doamna Gebhardt uh, vorbește despre programul Europa Digitală, salută acest nou program salută um, că încerci ceea privește securitatea cibernetică um, și um, calculele de perform- performanță urmează să se facă acest lucru prin întreprinderi comune europene. Asta asigură o finanțare din partea statelor membre. Investițiile întreprinderi comune asigură de asemenea uh, investițiile din partea Uniunii Europene la aceste întreprinderi. De, asemenea, de aceea, uh, raportoarea salută propunerea Comisiei privind un uh, centru comun de competență pentru securitatea cibernetică. De asemenea, crearea unor noi rețele și utilizarea celor existente uh, pentru centrele um, digitale sunt esențiale pentru tranziția digitală. Centrele digitale de inovație sprijină economia locală și creează o posibilitate inovatoare pentru întreprinderi să facă față provocărilor digitale ale viitorului. Din acest motiv, raportoarea propune extinderea domeniului de aplicare pentru centrele de inovație digitală și, de asemenea, clarifică faptul că aceste centre trebuie să fie uh, independente. Câte ceva despre calendar. ITRE, ca comisie competentă pe fond, stabilește termenul, a stabilit termenul pentru uh, această comisie pe 21 noiembrie, dar asta ne creează nouă uh, dificultăți pentru a depune un aviz bine gândit ar trebui nevoie de mai mult timp, având în vedere că se creează un nou program. Uh, Tocmai de aceea uh, solicită, a solicitat la ITRE amânarea votului, din păcate deocamdată fără succes. Însă uh, face apel la către dumneavoastră, domnule președinte, uh, pentru a o sprijini în acest sens și vă mulțumește pentru dumneavoastră și secretariatului pentru sprijinul exprimat până acum. Mulțumesc, domnul Rade. Dragi colegi, aș dori să mulțumesc doamnei Gebhardt pentru uh, cooperarea excelentă pe marginea acestui proiect de raport, având în vedere uh, termenele foarte strânse. Europa se află în uh, concurență cu alți actori globali și dacă dorește să fie un lider în această revoluție digitală, e nevoie de investiții în capacitățile digitale. Aceste investiții trebuie să fie sporite atât din bugetele naționale cât și la bugetul european. Noul program uh, al Comisiei Europene identifică mai multe proiecte uh, prioritare. Uh, de exemplu, consolidarea capacității europene um, uh, în ceea ce privește computerele performante, inteligența artificială, um, competențele digitale, cibersecuritatea, Uh, și faptul că toate aceste competențe sunt necesare în economie și în societate în general. Dacă aceste competențe vor fi stimulate în mod uh, simulan, uh, simultan, atunci se va stimula și o economie pe bază pe, date, se va promova incluziunea și se vor promova valorile. Cred că programul nostru ar trebui să beneficieze de finanțare uh, suficientă, având în vedere provocările din lumea digitală. Și aici mă refer mai ales la uh, securitatea cibernetică, având în vedere uh, atacurile cibernetice la adresa Uniunii Europene. De asemenea, ar trebui să avem uh, specialiști uh, care să țină pasul cu noile tehnologii. În ceea ce privește uh, Uh, inteligența artificială, trebuie să ne asigurăm că uh, avem o protecție suficientă a proprietății intelectuale, uh, protecția datelor, drepturi digitale și chestiunile juridice legate de responsabilitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Având în vedere termenul foarte strâns, ca să mă refer de altfel la termen, spune președintele, știm că termenul a fost stabilit pentru ziua de 17 septembrie la ora 12. Vom vota poate proiectul de aviz în 10 octombrie, dar să așteptăm să vedem ce se mai întâmplă Termenul a expirat deja. M-am uh, exprimat la, la prezent și nu la trecut. Uh, eu am greșit, spune președintele. Acum vă propunem să trecem la voturi. Începem cu raportul Costas Crizogonos transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Europeană. Vă rog să vă introduceți uh, cartela de vot în console, ne pregătim pentru vot. Putem începe, deci. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 119-126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 și 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126, 127 și 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. Haideți să verificăm dacă doriți. După părerea mea s-a adoptat. Da, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 142 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 147 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 149 pentru, împotrivă, prefer să verificăm.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 Haideți să verificăm încă o dată, îmi pare rău, spune președintele. Se adoptă compromisul 21 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 167 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă compromisul 22 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru. Președintele își cere scuze, amendamentul 20 pentru. Haideți să refacem. Amendamentul 20 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul 23 pentru, vreți să verificăm? 171. Verificăm, sigur.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 se respinge. O unu acum pentru împotrivă abțineri. Prefer să verificăm, îmi pare rău, spune președintele. Lipsesc două voturi. Se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Următorul e caduc. 189 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 194 și 27 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28A pentru, împotrivă, E un compromis, deci prefer să verificăm. E respins. Nu am cartela, dar eu votez. Și eu votez pentru. Oricum nu se schimbă nimic. E 10 la 11. E compromisul 28. A. Am votat acum. De ce respins. Eu am greșit. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, Haideți să refacem votul. Amendamentul 28. <laughs> Suntem în zona gri, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru... A, e caduc. Da, aveți dreptate. Compromisul 29. Pentru. Compromisul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Prefer să verificăm amendamentul 29. One more. Yes, and this is uh, Mrs. Hautala in favor or? Doamna Hautala, votați pentru? Bun, se adoptă. Amendamentul 200 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă. Prefer să verificăm 203-ul, vă rog. a fost respins. Compromisul 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 210 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Se adoptă. 211 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 230 in favor. 230. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 și 231 pentru. E drept. Um, în regulă, verificăm 230 uh, conform cererii. Yes. So it was adopted. Uh, uh, Se adoptă 34 231 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 232 și 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 234 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 237 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, Verificăm acest compromis 36. Mm -hmm. That has been adopted. Se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 244 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 235 pentru, 245, mă scuzați, pentru împotriva abțineri se adoptă 246 pentru împotrivă abțineri se adoptă compromisul 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă 41 pentru împotrivă abțineri se adoptă 42 și 251 pentru împotrivă abțineri se adoptă 252 pentru împotrivă abțineri se adoptă 253 3, 254 și 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Aș vrea să verificăm la 57. Doamna Hautala a fost pentru, deci se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 60 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 62 și 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă,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 abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă. Aș vrea să verificăm compromisul 5, vă rog. Mrs. Hautala is in favor, but this doesn't change anything. Rejected. Doamna Hautala este pentru, dar asta nu schimbă cu nimic lucrurile, și anume că se respinge. Mă scuzați, trecem la 82. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă. Suntem la amendamentul 83. Suntem cu toții de acord că suntem aici? Încă o dată, 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri. 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 107 și 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Întregul proiect de aviz în totalitatea sa, vă rog să votăm prin vot electronic. And that has been adopted. So, și se adoptă. Felicitări domnului Crisogonos, chiar dacă nu este prezent. Acum, vom continua cu raportul doamnei Hautala privind uh, alinierea obligațiilor în domeniul uh, mediului. Uh, before uh, voting. Deci votăm raportul doamnei Hauta la alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu. Înainte de vot, vă rog să țineți cont de faptul că amendamentul 47 a fost uh, retras de către doamna Iutela. Începem cu votul. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru,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 se adoptă 7 pentru mă scuzați, spune președintele deci încă o dată 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă 9 împotriva abținere se adoptă 36 pentru împotrivă abțineri. Văd atât de puține brațe ridicate încât aș vrea să verificăm. We check on 36. Verificăm 36. That has been adopted uh, 10 in favor. Se adoptă 10 pentru împotriva abțineri. Se adoptă 11 și 38 pentru împotrivă abțineri se adoptă 39 pentru împotrivă abțineri se adoptă 40 pentru împotrivă abțineri se adoptă 41 pentru împotrivă abțineri se adoptă 42 pentru împotrivă abțineri se adoptă 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 electronic, vot final în ceea ce privește proiect, um, proiectul de aviz, așa cum a fost el modificat. That has been adopted. Și se adoptă. Felicitări doamnei Hautala. Iar acum mai avem încă un vot. I think it was mine. yep. Uh, no, this one then it's only three Yes, yes, sure. So uh, we have uh, the uh, report of Avem raportul domnului, doamnei Geringer. Este un vot unic, vot electronic. Deschid votul. And that has been... Și se adoptă. Felicitări! doamnei Geringer. Următorul vot pe care îl avem va fi cu ușile închise, deci am să uh, rog pe cei care nu au dreptul să participe la compoziția cu ușile închise a uh, acestei comisii să părăsească sala.